L'ordine del giorno reca... Trecem acum la următorul punct pe ordinea de zi, uh, raportul Renate Zomer, informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare, recomandare pentru a doua lectură. Dau imediat cuvântul raportorului, doamna Zomer, patru minute, vă rog. Vă mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, dragi colegi. După aproape uh, trei ani de muncă intensivă, intensă, după mai mult de 300 uh, de amendamente, după discuții prelungi, dezbateri și după negocieri dificile, tehnice, am ajuns la momentul votului. Este vorba de pachetul politic, de marele compromis între Parlamentul European și Consiliul în ceea ce privește etichetarea viitoare a alimentelor. Astfel ne dorim informații mai bune în ceea ce privește alimentele pentru consumatori, pentru că aceștia să eh, aibă informații în momentul în care cumpără un produs. Ne dorim o siguranță juridică o debi- o, și un proces de scădere a prevederilor birocratice. Lucru important mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii Trebuie să cunoaștem uh, faptul că în sectorul uh, alimentar 80% din uh, acest sector este reprezentat de întreprinderi mici și mijlocii. Și discutăm aici de, la, de produse de bază până la produse procesate în, prin procese îndelungate. Etichetarea este foarte uh, importantă în acest context. În acest context în ciuda tuturor dificultăților și în ciuda diferențelor politice care există în uh, Parlament și în ciuda egoismului național a statelor membre, am ajuns la un compromis foarte bun. Substanțele care provoacă alergii vor putea fi uh, recunoscute foarte ușor. Există obligativitatea de etichetare a originii în ceea ce privește carnea de porc și carnea de capră și alte, uh, alte Uh, alimente. Um, de exemplu, pentru, pentru lapte, produse care sunt făcute dintr-un singur ingredient vor fi etichetate mai bine. Uh, produsele care imită anumite alimente vor fi mai ușor de, recunosc- uh, mai ușor de recunoscut și, de asemenea, va exista obligativitatea de a spune dacă o bucată de carne este uh, compusă din bucăți de carne lipită. Dacă, de exemplu, um, se lipește imaginea cu un fruct pe un iaurt, în iaurtul respectiv trebuie să se regăsească și fructul respectiv. În plus, uh, trebuie să se dea informațiile nutriționale pe, pentru fiecare 100 de mililitri sau de 100 uh, de miligrame. Apoi trebuie să se ofere informații în ceea ce privește data înghețării, uh, prime înghețări a cărnii și așa mai departe. Acum, lizibilitatea a fost uh, definită. Am uh, spus cât de mare, cât de mic trebuie să fie scrisul pe aceste etichete și Comisia are libertatea de a stabili alte detalii, de exemplu contrastul între scris și fundalul pe care este pus, este pus acest scris. Am ținut uh, în același timp uh, cont de uh, costuri. Um, de exemplu, um, evităm uh, oferirea tuturor uh, informațiilor nut- uh, nutriționale în toate uh, condițiile. Comisia și-a dorit acest lucru, însă dacă am fi urmat uh, propunerea Comisiei, am fi ajuns, am fi încălcat până la urmă principiul subsidiarității și am respins această propunere până la urmă. Uh, am ajuns cu toții la un consens și cei care, um, pentru care uh, protecția consumatorilor uh, este importantă, cred că pot fi de acord cu acest compromis. Doresc să mulțumesc tuturor care au participat la acest proces. Doresc să-i mulțumesc domnului comisar Dali, care a reușit să taie uh, nodul gordian care până la urmă se formase în cadrul acestor negocieri și până la urmă trebuie să mulțumesc și președinției ungare care a reușit să ne ajute la uh, încheierea acestui proces de negocieri foarte dificil. Vă mulțumesc. Grație. La parola. Președinta, mulțumesc. Ministrul Savitski are cuvântul în numele Consiliului. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi uh, eurodeputați, este o mare plăcere pentru mine să particip la dezbaterile de astăzi. Ele finalizează uh, cei patru ani uh, de discuții asupra regulamentului. Este o dezbatere care se, afectează drepturile consumatorilor. Discuțiile nu au fost deloc ușoare, totuși rezultatul merită eforturile făcute. Regulamentul aduce avantaje clare consumatorilor europeni. Este un pas înainte care garantează faptul că alimentele cumpărate în Uniunea Europeană conțin informații clare, lizibile, informații de natură practică. Negocierile noastre s-au încheiat cu succes grație abordării constructive a Parlamentului European. Aș dori în mod deosebit să mulțumesc raportoarei, doamna Renata Zomer, coraportorilor și tuturor celor care au contribuit la elaborarea actualului raport. Desigur, doresc să mulțumesc și președinților anterioare, șase la număr, Activitatea acestora uh, a, putut, a făcut uh, posibil uh, pachetul de compromis care sper că va fi votat mâine. Nu am nicio îndoială că dispozițiile din document vor face posibil ca consumatorii să facă opțiuni mai bine informate și sănătoase în legătură cu dieta lor și că ele nu vor aduce poveri suplimentare pentru companiile active pe piață. Toate cele trei instituții au făcut compromisuri uh, în uh, problemele cheie produsele alimentare ambalate trebuie uh, să aibă informații în legătură cu conținutul de calorii, apoi informații uh, în legătură cu factorii uh, alergenici, apoi produsele neambalate vor face obiectul unor reguli mai flexibile în statele membre. Pentru a nu pune o povară prea mare asupra IMM-urilor în uh, Uh, contextul etichetării, produsele alimentare uh, neambalate sau produsele alimentare artizanale sunt scutite de aceste obligații de informare. Informațiile trebuie să fie disponibile înainte de momentul uh, achiziționării am făcut uh, compromisuri și în alte trei aspecte legate de etichetare. Se referă la băuturile alcoolice, numirea țării de origine și prezentarea informațiilor legate de uh, prezența izomerilor într-un anumit uh, produs. Comisia va raporta Uh, la trei ani după intrarea în vigoare a regulamentului. Însă, în situații uh, specifice poate să-și prezinte concluziile legislative. Doamnă președinte, domnule comisar, acest uh, regulament aduce uh, avantaje consumatorului, sporește transparența, etichetele vor fi mai simple acum și uh, ne vor ajuta să punem în aplicare legislația europeană. Dorim ca acest act legislativ să fie adoptat cât mai curând cu putință. Sperăm că după verificările necesare, Consiliul îl va adopta înainte de octombrie, ceea ce înseamnă că publicarea în monitorul în jurnalul oficial uh, va putea fi făcută înainte de sfârșitul lunii octombrie în acest an. Vă mulțumesc! Președinta, mulțumesc domnule ministru. Are cuvântul comisarul Dali. Mulțumesc, domnule președinte. A, pe mai mult de trei ani în urmă, Comisia a adoptat propunerea de regulament privind uh, informarea consumatorilor în legătură cu produse alimentare. Acum ajungem la finalul acestui proces de uh, adoptare legislativă. Sunt recunoscător raportorului doamna Sommer pentru munca intensă și angajamentul de a găsi un compromis cu Consiliul. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru o implicare uh, directă și fructuoasă. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc președinției uh, maghiare și altor președinții dinaintea acesteia, care au fost foarte active și au făcut o treabă excelentă, au găsit compromisuri care sunt acceptabile pentru întregul uh, Consiliu. Mă bucur să văd că Parlamentul împărtășește comisia, uh, viziunea Comisiei de a avea un cadru general pentru oferirea de informații privind alimentele, care pune pe primul plan consumatorii. Prin acest text ne asigurăm că abordarea noastră în legătură cu informația legată de alimente uh, privește spre viitor și este suficient de flexibilă pentru a răspunde unor evoluții viitoare. Activitatea noastră comună din ultimele luni a fost răsplătită în câteva domenii Dați-mi voi să subliniez unele dintre ele. În primul rând, introducerea unui fond minim pentru, obligatoriu pentru informații, asta va îmbunătăți uh, uh, ușurința cu care se vor citi etichetele. Uh, în al doilea rând, informațiile obligatorii nutriționale vor ajuta consumatorii să identifice acele alimente care îndeplinesc cerințele lor de dietă sau preferințele personale. În al treilea rând, informația obligatorie privind toate substanțele alergene sau care creează intoleranță, nu doar în alimente preambalate, ci și în uh, alimente non-preambalate. Uh, Aceasta va asigura, evident, o protecție mai bună a consumatorilor. Sublinierea alergii, alergenilor pe listele de ingrediente eh, le va permite consumatorilor să identifice mai ușor aceste substanțe. În al patrulea rând, trecerea la etichetarea obligatorie va da mai multă transparență consumatorilor. Să, pentru a ne asigura că consumatorii privesc informații uh, relevante și că noile uh, reguli sunt aplicabile. Colegul Cioloș, comisarul pentru agricultură și eu însumi vom da mare atenție regulilor de implementare. Deși noua legislație îmbunătățește uh, chestiunile pentru consumatori și pentru operatorii din domeniu, regret să văd că uh, o parte importantă a propunerii inițiale a Comisiei a fost totuși ștarsă. Aceasta reduce beneficiile dar include informații nutriționale pentru consumatori pe fața pachetului. Cadrul uh, care prevede includerea voluntară a acestor informații pe fața ambalajului este totuși un pas în direcția cea bună. Aceasta oferă o bază uh, pentru ca în viitor această problemă să fie reconsiderată. De asemenea, regret să văd că băuturile alcoolice au fost complet exceptate de la cerințele de etichetare în ce privește nutrienții și eu cred că consumatorii au dreptul să primească informații cât mai corecte atunci când consumă băuturi alcoolice. Voi încerca să obținem un echilibru în această zonă în contextul unui raport viitor. În fine, există patru declarații care au fost cerute ori de Parlament, ori de Consiliu. Mai întâi, o, declarare, o declarație din partea Comisiei privind informațiile cu privire la metoda de sacrificare a animalelor. Parlamentul și Consiliul au luat notă de faptul că consumatorii europeni sunt interesați de implementarea regulilor privind bunăstarea animalelor la momentul sacrificării, incluzând uh, uh, informația dacă animalul a fost asomat înainte de tăiere. Știm care sunt sensibilitățile în această privință în unele părți ale societății noastre. Un studiu privind oportunitatea de a oferi consumatorilor informații relevante în legătură cu asomarea animalelor va fi luat în considerare în contextul viitoarei strategii a Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor. În al doilea rând, o declarație a Comisiei începește aspartamul. Pe 4 mai 2011, Comisia a cerut EFSA să facă o reevaluare totală în privința siguranței aspartamului. EFSA a acceptat această cerere și ne așteptăm ca această evaluare uh, științific, științifică să se termine până în septembrie 2012. Comisia se va asigura că EFSA va lua în considerare și efectele aspartamului asupra femeilor însărcinate. În lumina avizului EFSA, Comisia va uh, hotărât dacă e nevoie sau nu să se revizuiască legislația existentă privind aspartamul și va lua chiar măsuri dacă e nevoie de revizuirea cantităților maxime admise sau începește informațiile oferte consumatorilor. În al treilea rând era vorba de o declarație a Comisiei în legătură cu alimentele conservate. Comisia uh, lucrează împreună cu statele membre la orientări privind clasificarea uh, alimentelor din punct de vedere caloric, a proprietăților caloric și sperăm ca în a doua jumătate a lui 2012 să uh, avem un rezultat. Uh, rezultatul acestei munci tehnice va fi uh, o bază pentru uh, oferirea de informații uh, corecte consumatorilor în ce privește utilizarea culorilor, coloranților în, uh, în alimente. În al patrulea rând, o declarație a uh, Comisiei începește vânzarea uh, alimentelor uh, preambalate pentru vânzare directă din punct de vedere al cerințelor de igienă și oferirea informațiilor alimentare. Această chestiune va fi luată în considerare în revizuirea pachetului privind igiena alimentară, care urmează să se facă. Și în fine aș vrea să fac următoarea declarație în ce privește aspectul instituțional al textului. Comisia subliniază că este contrar literei și spiritului uh, regulamentului 182 uh, care conține principiile și mecanismele de control ale statelor membre privind modul în care Comisia își exercită puterile de implementare și recursul la această prevedere trebuie să răspundă la o nevoie specială de a, uh, uh, a elimina principiul care spune că Comisia poate implementa actul atunci când nu se dă o opinie contrară. Dar fiindcă este o excepție stabilită de articolul 5, paragraful 4, recursul la paragraful 2b nu poate fi văzut ca o putere discreționară a legislatorului, ci trebuie interpretat într-un mod restrictiv și astfel trebuie să fie justificat. Domnule președinte, doamnă președinte, stimați membri, uh, odată ce am spus acestea, pachetul de compromis pe care veți vota mâine este un pas semnificativ înainte în domeniul informării uh, cu privire la alimente. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc domnule comisar. Acum au cuvântul oratorii în numele grupurilor politice. Vom începe cu grupul Partidului Popular European. Uh, domnul Lize, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna raportor Renate Somar și doresc să mulțumesc tuturor celor care au ajutat la ajungerea la acest rezultat și mai ales domnului comisar Dali. Eu am urmărit acest proces legislativ de la început este adevărat, a fost foarte dificil. Au existat interese uh, diferite, dar până la urmă am ajuns la un rezultat foarte bun. Vom da consumatorilor informații mai bune, mai clare și în același timp nu le vom spune consumatorilor ce au voie să mănânce și ce nu. Aș dori să subliniez. Wichtig, dass Lebensmittel nicht den Anschein erwecken dürfen. Alimentele N-ar trebui să existe o încercare de a înșela consumatorul. Alimentele n-ar trebui să fie altceva decât spun că sunt. Deci, cu alte cuvinte, uh, brânza, de exemplu, trebuie să fie făcută din lapte. Dacă la fabricarea ei s-a folosit și uleiuri vegetare, acest lucru trebuie să se vadă foarte clar pe etichetă. Consiliul uh, n-a fost de acord uh, și a spus că multe firme vor spune că e un produs inovator și acum e fo- lucrurile s-au clarificat. Toate aceste mențiuni trebuie să existe pe etichetă și cred că asta este o mare îmbunătățire. Consiliul, uh, consumatorii nu vor mai putea fi uh, păcăliți de aceste imitații de alimente și ne asigurăm că și uh, fermierii care produc lapte și produse lactate primesc un preț corect pentru produsele lor. Și trebuie să ne asigurăm că în viitor, și n am asigurat că în viitor nu, mai, nu o să mai avem nevoie de lupă ca să citim etichetele astea, că uh, vor exista niște informații foarte clare și ușor de citit. Sigur, toată lumea se gândește la Nestle și la marile firme, dar să ne gândim și la micile firme, la IMM-uri, la uh, micile brutării. Toți uh, vor trebui să respecte aceste reguli. Și vă mulțumesc foarte mult și felicitări! Per democratici, Președinta, are cuvântul domnul Wilmot, două minute și jumătate. Doamna Wilmot, mulțumesc, doamna președintă. După ani de muncă, am făcut un pas mare în direcția cea bună, în informarea consumatorilor în legătură cu ce se găsește în produsele alimentare pe care le mănâncă. Acest regulament se referă la informațiile date consumatorilor Uh, lobby-ul făcut uh, a fost fără precedent și clar s-au cheltuit sume foarte mari de bani încercând să se oprească etichetarea transparentă. Totuși am câștigat multe lucruri în acest compromise. Am uh, luptat foarte mult pentru menționarea țării de origine, pentru miel, carnea de porc și pentru carnea de vacă. Comisia va uh, avea un raport în ceea ce privește uh, carnea uh, folosită în produse alimentare și acest raport va fi uh, în uh, doi ani. Trebuie să avem mai multă transparență în legătură cu originea produselor alimentare. Această transparență este, de mare, uh, este o mare preocupare pentru socialiști. Știm că această transparență este necesară pentru că sunt o serie de boli, cum ar fi bolile de inimă sau boli, uh, boala Alzheimer, uh, asupra cărora pot avea un uh, impact. Acest grup va cere interdicția folosirii unor ingrediente. De asemenea, vrem să se menționeze pe etichetă folosirea tuturor uleiurilor vegetale Trebuie să uh, pune, supunem unor uh, presiuni pe uh, producători uh, pentru a folosi uleiul din surse durabile. Dacă vrem să fim serioși în legătură cu problemele de sănătate, cum ar fi obezitatea, diabetul, bolile de inimă, trebuie să dăm consumatorilor informațiile de care au nevoie pentru a-și identifica opțiunile cu rapiditate folosim în continuare Uh, uh, regimuri care sunt uh, încă voluntare, însă nu trebuie să uităm că este pentru prima oară în care etichetarea cu privire la conținutul unui produs alimentar devine obligatorie pe spatele ambalajului. Votul de mâine reprezintă un progres pentru etichetare transparentă a produselor alimentare și vom face în continuare presiuni pentru a obține alte avantaje avantaje pentru consumatori. Uh, președinta, mulțumesc pentru grupul ALDE. Domnul Gerbrandi, uh, un minut și 30 de secunde. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, Comisie și um, președinților Consiliului pentru faptul că am ajuns la acest compromis. Cred că a făcut un pas foarte mare pentru 500 de milioane de consumatori din Europa pentru a ajunge la o mai mare claritate legată de alimente. Și mă bucură faptul că avem această linie liberală în acest regulament. Nu spunem consumatorilor ce au voie sau ce ar trebui să consume, ci pur și simplu le dăm informațiile necesare pentru a lua singur decizie. Și trebuie să fim atenți, uh, să atragem atenția elevilor în școală, deja cât de importantă este uh, alimentația. Două elemente sunt uh, importante. Obligativitatea de a etichita um, uleiurile vegetale din alimente. Consumatorii ar trebui să știe ce uleiuri sunt conținute în alimente respective pentru a vedea care sunt uh, uleiurile durabile și care nu. Apoi, în ceea ce privește uh, grăsimile uh, trans, mă bucură faptul că am uh, interzis uh, prezența acestora și etichetarea acestora uh, în, uh, în alimente. Și, domnule comisar, într-adevăr, poate vom vedea uh, în viitor dacă putem folosi Uh, noi, uh, noi tehnologii pentru a nu mai depinde de această etichetă, de hârtie. Vă mulțumesc! Mulțumesc în uh, numele grupului verzilor. Domnul Schluter are cuvântul două minute. Vă mulțumesc, doamna președintă. A fost vorba de negocieri foarte dificile, lungi, care în cele din urmă au fost încheiate. Și sper că astfel situația a fost îmbunătățită. Am avut uh, și ocazia de a găsi o soluție rapidă pentru consumatori. Cred că grupurilor de lobby pentru alcool au reușit până la urmă să-și impună părerea de a excepta uh, alcoolul din, acest, uh, din domeniul de aplicare a acestui regulament. Și cu toții cred că știm care sunt uh, efectele alcoolului. Alcoolului are, alcoolul are foarte multe calorii și conține de asemenea foarte mult zahăr, dar ce putem face acum? Și trebuie indicate toate uh, ingredientele unui, uh, unui aliment, indiferent că este vorba de, de piersici sau de, de alte fructe. Trebuie să știm Uh, ce consumăm. Și acest lucru este valabil pentru toate produsele, pentru carnea de pui și așa mai departe. După părerea mea, indicarea originii unui aliment este uh, foarte bună și sper că acest regulament va fi pus în aplicare cât, uh, cât mai repede, deoarece consumatorii nu-și doresc să cumpere o carne care a fost transportată pe distanțe foarte mari. Mă bucură faptul că s-a ținut uh, cont și de noile tehnologii în uh, noua revizuire. Ne-am dorit de asemenea uh, informații în ceea ce privește grăsimile și o posibilă interdicție din acest punct de vedere. Mă bucură faptul că sunt indicate substanțele alergene, și apoi uh, mă bucură faptul că uh, viața vegetarianilor din Europa este ușurată prin uh, noul regula- regulament. Vă mulțumesc. În numele grupului CRE, domnul Stevenson are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că Consiliul, Comisia și Parlamentul au ajuns la un consens pe acest subiect, pentru că am avut poziții divergente la început, dar ar fi fost păcat să vedem că munca aceasta de trei ani pentru care trebuie să o felicităm pe Renate Zomer se pierde la fel cum s-a pierdut uh, în cazul uh, uh, noilor alimente. Dați-mi voi să mă refer la un lucru pe care l-a spus comisarul Dali în discursul său în legătură cu animale care sunt sacrificate fără asomare, uh, conform unei derogări pentru motive religioase în cazul evreilor cu șichita și în cazul uh, musulmanilor cu halal. Știm că această derogare a fost abuzată de multe ori și milioane de animale sunt acum sacrificate în acest fel și produsele din aceste animale ajung în uh, lanțul trofic și noi considerăm că și consumatorii europeni au dreptul să știe atunci când cumpără aceste produse. Mă bucur să-l aud pe domnul Dali că spune că acum va face o, un proiect de regulament foarte puternic în ce privește bunăstarea animalelor și care va acoperi și acest subiect și ne așteptăm să facă acest lucru. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. În numele grupului confederal al Stângii Unite Europene, doamna Liotard, un minut și jumătate. Taart voor u meegenomen. En waarom? Domnule Dali, am o prăjitură pentru noastră. De ce? Pentru că astăzi uh, sărbătorim aniversarea uh, oii uh, Doli, primul animal clonat. Doli a murit în 2003 și totuși trebuie să o felicităm pe Doli pentru că 13, 93% uh, din uh, animalele clonate Uh, se nasc moarte sau mor uh, la scurtă vreme după uh, naștere. Putem să felicităm pentru performanța Comisiei Europene. În 15 ani nu a reușit să adopte un regulament pentru, uh, anima, pentru uh, animale modificate genetic. La 15 ani, după această aniversare, nu se ține cont de animale clonate, sunt uh, comercializate în continuare fără a informa consumatorul. Dar ce va spune eticheta? Uh, după publicarea acestui regulament producătorii vor putea uh, face mențiuni pe uh, o porție, ceea ce poate să inducă uh, în eroare consumatorul. Nu, va exista, nu vor exista informații uh, clare cu privire la energie, grăsim, zahăr, conținutul în sare. Toate acestea nu vor apărea pe ambalaj. Europa a optat pentru ca carnea consumatorul uh, este înșelat uh, în multe privințe și cred că uh, nu merită să felicităm Comisia pentru această dispoziție privind etichetarea. Președinta, dau acum cuvântul domnului Rossi un minut. Colegii, eram a favor... Vă mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. Noi am sprijinit textul în uh, prima lectură și în uh, ciuda acestui sprijin, Consiliul a respins această propunere. Acum avem un text în a doua lectură și uh, obiectivul nostru este să înlăturăm uh, indicația uh, originii geografică. După părerea noastră, astfel împiedicăm crearea de noi locuri de muncă. S-au făcut anumiți pași înainte, însă s a înregistrat prea, pu- prea puține progrese și există chiar și lucruri mai uh, serioase care sunt uh, ignorate. De... Este vorba până la urmă de o posibilitate uh, teoretică și o legislație națională care ar fi mai uh, severă nu ar putea fi aprobată până la urmă. Uh, ar trebui să există uh, cumva o, indi- o indicare a, a originii geografice. Vă mulțumesc. Acum uh, numele non-afiliaților, doamna Dodds. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, mulțumesc și raportorului consumatorii au dreptul să, să aștepte ca informațiile de pe etichete să fie corecte și nu înșelătoare. Informațiile nutriționale sunt importante și, de asemenea, standardele de calitate sunt importante în alegerea pe care o face consumatorul și în siguranța acestuia. Toate aceste lucruri sunt foarte bune și e bine că au rezultat din acest raport. Totuși vreau să subliniez o zonă specială care mă preocupă și anume în legătură cu orice potențială uh, transfer de la o țară la alta începește etichetarea. Respect uh, conceptul ca atare, dar mă tem uh, de impactul asupra comerțului. În uh, Irlanda de Nord uh, s-a dovedit cum o astfel, o astfel de etichetare a țării de origine poate fi folosită cu efect protecționist și asta poate avea un efect negativ asupra comerțului în Irlanda de Nord și producătorii și procesatorii alimentari au suferit de pe urma acestei chestiuni. Știu că e o problemă care preocupă acele state membre care și-au exprimat la nivelul Consiliului uh, îngrijorarea și cer Consiliului să facă o evaluare de impact și să investigheze orice Uh, legislație uh, privind etichetarea, mai ales începește etichetarea privind țara de origine. Grație. Președinta, mulțumesc. Dau cuvânt acum domnului Ayuso două minute neafiliați. Doamne Ayuso. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, doamnă Samor. Acest raport este atât de important pentru consumatori și uh, așa încât uh, felicitări tuturor. În calitate de consumatori, desigur dorim uh, informații bogate în legătură cu produsele alimentare pe care le consumăm. Însă informațiile de pe ambalaj nu sunt ușor de obținut și trebuie să ajungem la un echilibru între costuri și beneficii pentru că nu trebuie să uităm informațiile de pe ambalaj trebuie plătite. Cine le plătește? Consumatorul? Multe IMM-uri uh, vor fi nevoite să iasă de pe piață pentru că dacă există astfel de costuri suplimentare nu pot face față concurenței cu marii producători. Trebuie să ajungem, deci, la un astfel de echilibru. Dacă ne gândim la etichetarea uh, țării de origine, uh, aceasta trebuie să figureze pe eticheta ambalajului. Acest lucru se face însă uh, voluntar. Apoi, ingredienții. Nu este ușor să determin care este ingredientul principal. Deci o altă soluție față de cele adoptate ar pune probleme de aplicare, date fiind costurile și uh, date fiind uh, birocrația, fără niciun alt beneficiu pentru consumator. De asemenea, în acest context, uh, sunt de acord că nu trebuie să aplicăm această legislație în cazul produselor, băuturilor uh, alcoolice, pentru că există legislație în acest uh, sens. Toată lumea știe atunci când uh, consumă o băutură alcoolică, știe că aceasta conține calorii. Cel mai bun lucru este să informăm consumatorul pentru că aceștia să aibă opțiune. Președinta, domnul De Castro, are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Stimați colegi, acest raport cu privire la informațiile cu privire la alimente este un pas nou, important, în vederea atingerii obiectivului protecției consumatorului și a drepturilor acestora. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor, Sommer, <clears throat> dar în special și coordonatorii din partea grupului meu. Europa trebuie să privească în viitor cu încredere și aici aș dori să fac trimitere la instrumentele specifice pentru protecția acestor drepturi. În această a doua lectură are loc o redimensionare a celor adoptate în prima lectură. Ne-am fi așteptat însă la mai multe, de pildă în ceea ce privește etichetarea, denumirea originii, dar și obligația de a specifica tipul de carne, conform articolului 25, este de fapt ceea ce își doresc foarte mulți consumatori în Europa. În același timp, trebuie să atragem atenția asupra faptului că în ceea ce privește etichetarea obligatorie, obiectivul nu a fost foarte ambițios, în special în ceea ce privește <clears throat> produsele procesate sau cele care conțin uh, un, o singură materie primă. În anexa 2 uh, se specifică o serie de excepții și nu înțelegem de ce se face acest lucru în anumite cazuri specifice. Noi ne trebuie transparență și trebuie să fim angajați în continuare în vederea obținerii unor rezultate bune. Mulțumesc, domnule De Castro. Are acum cuvântul un minut, doamna Ris. Mulțumesc, domnule președinte. După trei ani de dezbateri controversate, uh, în sfârșit acest regulament cu privire la uh, echitarea alimentelor uh, este finalizat. S-au făcut compromise, compromisuri, adevărat, însă acestea sunt echilibrate. Se solicită etichetare cu privire la țara de origine pentru ca consumatorii să cunoască regiunea de unde vine produsul pentru a putea favoriza eventual produsele locale. Se indică clar alergenii sau conținutul de aspartan. Uh, acest lucru a fost deja anunțat de către domnul comisar se um, menționează și um, reziduri um, industriale care ar putea să se regăsească în, anumite alimente, pentru că știm că acestea pot să uh, producă probleme. Important uh, ar fi fost să se acționeze mai repede decât uh, în perioada de trei ani prevăzută acum și mai puternic, deci să nu ne referim doar la etichete. Mă gândesc că am putea oferi o dimensiune mai puternică cu privire la lupta împotriva obezității care afectează sute de mii de persoane anual în Europa. Mulțumim! Mulțumesc, domnule. Mulțumim, dăm acum cuvântul doamnei Gerling. Mulțumesc, aș vrea să felicit și eu uh, raportoarea precum și raportorii din umbră. Am trecut multă vreme și eu nu am mai fost aici de la ultimile alegeri, deci pare o perioadă foarte lungă de timp. Sunt încântată să pot sprijini acest pachet și uh, mă bucur că există transparență în ceea ce privește etichetarea produselor. Este un pachet care uh, stârnește interesul, pentru că vorbim aici despre sute de mii de comunicări pentru, uh, pentru cei din circunscripțiile noastre electorale și mă bucur că organizațiile competente din Marea Britanie au uh, desfășurat campanii ca totul să se uh, desfășoare cât mai bine. Trebuie neapărat să înregistrăm progrese în multe domenii. Am uh, făcut multe progrese în ceea ce privește uh, etichetarea țării de origine și cred că cu acest raport am ajuns la un compromis bun. Valoarea nutrițională este inteligibilă și utilizabilă și trebuie să continuăm pe această cale. Toate aceste lucruri trebuie menționate pe etichetă. Cred că acest regulament va aduce o contribuție importantă la uh, consumul sănătos de produse în Europa. Mulțumesc, doamnă Girling. Acum pentru un minut, domnul Scota. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Consumatorii reprezintă termenul cheie în acest raport, pentru că deseori uităm cui ne adresăm atunci când adoptăm decizii. Pentru a da consumatorilor informații mai bune și mai corecte sau introducând în acest raport multe elemente esențiale, de exemplu, ca și uh, factorii nutriționali să fie menționați și denumirea de origine. Însă originea pentru produsele alimentare ar trebui să reprezinte unul, una din primele informații care să ajungă la consumator. Există și anumite cazuri în care trasabilitatea este decisivă pentru a putea depista bacteria care în ultima vreme a costat multe vieți omenești și trebuie de asemenea să protejăm uh, consumatorii de informații incorrecte sau care induc în eroare. Și de asemenea trebuie să garantăm că aceste informații garantează calitatea și eficiența. Suntem pentru specificarea originii pentru că consumatorul trebuie să aibă dreptul să știe ce anume mănâncă. Mulțumesc, are cuvântul doamna Lange. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc în mod evident eh, eh, raportorului din toată inima. Consumatorii vor fi mai bine informați după existența acestui raport. Însă aș dori să fac un comentariu uh, Uh, cu privire la uh, anumite uh, produse. Dacă ne gândim la eticheta acestora, de exemplu, pizza cu brânză, putem vedea că um, pe ingrediente apar, apar elemente care țin de brânză sau alte asemenea substanțe. Însă, oarecum arată lucrurile de fapt în practică? Sunt puțin alarmat de faptul că, până la urmă, uh, pe etichete uh, se va spune doar că se adaugă uleiuri vegetale. Însă asta nu ajută consumatorii, pentru că uh, poate că aceste alimente conțin mai degrabă ulei de măsline decât uleiuri provenite din brânză. Până la urmă, consumatorii trebuie să înțeleagă ce primesc într-un uh, pachet. Acesta este un uh, compromis, însă din ceea ce privește uh, conformitatea, ar trebui să existe norme mai stricte în statele membre. Uh, domnule uh, comisar, sper că sunteți pregătiți pentru următoarea situație. În câțiva ani voi solicita uh, comisiei să ne prezinte situația cu privire la conformitate, pentru că ce apare pe cutie ar trebui să fie foarte clar menționat, adică dacă apare brânză să fie acest lucru menționat clar pe etichetă. Aceasta ar fi sarcina dumneavoastră. În practică vă vom ruga să fiți și mai restrictivi. Mulțumim minut și jumătate acum, uh, doamna Vasilund. Mulțumesc, domnule președinte. Eu fac parte din grupul acelora care sunt încântați de faptul că acum avem un uh, anumite reguli de etichetare privind carnea. Aceste lucruri sunt importante pentru consumatori și pentru multă lume. Ele sunt importante și pentru fermieri, cel puțin pentru fermierii din țara mea, care au standarde mai înalte decât alții. Este important pentru noi să ne asigurăm că nu trebuie să uh, in, că nu există o, um, un mediu concurențial neloial. Deci ceea ce avem acum este mai bine, este mai bun și pentru animale și pentru mediu. Cerințele obligatorii în ceea ce privește etichetarea originii și denumirea originii sunt foarte importante și Lena Whedon a făcut câteva comentarii pe această temă. Din păcate, consumatorii au fost de foarte multe ori dezinformați până în prezent, iar ei ar trebui să fie informați mai bine pentru că au nevoie de acest lucru, ar trebui să beneficieze de informații ușor uh, de înțeles. Și asta ar trebui să facem pe viitor. Există și câteva dezamăgiri. trans, uh, grăsimile și transacizii, toate acestea trebuie să fie și ele etichetate și de asemenea etichetarea nanomaterialelor sper să se înregistreze progrese și pe această direcție. În prezent uh, nu trebuie să furnizăm conținutul per 100 de grame sau 100 de mililitri, însă cred că dacă am face acest lucru, consumatorii ar putea face alegerile mai bine și mai informat. Mulțumesc, domnule Westfund. Un minut acum, uh, domnul Tremosa Ibaceli. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, amendamentul 137, înaintat împreună cu patruzeci de alți colegi în ceea ce privește limbile în etichetare își propune respectarea diversității lingvistice în Uniunea Europeană. De asemenea, dorește să se respecte dreptul cetățenilor de a fi informați în propria limbă, chiar dacă respectiva limbă încă nu este limba oficială a Uniunii Europene. În fapt, diversitatea în Uniunea Europeană înseamnă și că milioane de cetățeni au ca limbă maternă o limbă care nu este recunoscută în acest Parlament. În cazul Cataloniei, <clears throat> milioane de consumatori își pot uh, citi etichetele în propria limbă, fapt uh, salutat de acești consumatori. În baza acestui regulament, <clears throat> însă, autoritățile pot să facă uz de un articol specific pentru a împiedica utilizarea acestor limbi. Sper ca Comisia să poată clarifica temerile mele. Mulțumesc. Are cuvântul un minut domnul Uschi. Thank you. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt unul dintre acei eurodeputați care sunt mulțumiți de compromisul la care s-a ajuns. De aceea aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor Sommer pentru um, rezultatul excelent al muncii sale. Se vorbește despre etichetarea cu privire la țara de origine, mai ales atunci când vine vorba de carne. Ceea ce este puțin ironic, având în vedere faptul că entuziasmul pentru carne se evaporează extrem de, uh, se evaporă extrem de rapid. Cu toate acestea, însă, trebuie să adoptăm uh, un regulament uh, care să vină în întâmpinarea consumatorilor. Cu toate acestea, nu ținem predici consumatorilor. Chiar și eu am intervenit pentru dimensiunea literelor de pe etichete Însă, până la urmă, trebuie să luăm în considerare și dimensiunea ambalajelor ca atare. Nu dorim să creăm dispoziții care să uh, pună o povară suplimentară pe umerii consumatorilor. Prin urmare, uh, pot să spun în final că voi vota pentru. Mulțumim, uh, domnul Natal, pentru un minut. Well, the EU well view is that you know best. Uniunea Europeană este de părere că știe totul cel mai bine despre toate cele, cel mai bine despre absolut orice, dar adevărul este că consumatorul este regele, nu Uniunea Europeană și consumatorul este cel care va hotărâ ce vrea să mănânce. Sigur că există foarte multe tipuri de etichetare. Acest lucru este rezonabil și ele conțin informații nutriționale precum și informații despre alergeni. Însă, acest raport uh, se referă la exces și mi-e teamă că vor apărea costuri, costuri suplimentare și că aceste costuri vor împovăra consumatorul. Mi se pare foarte periculos să facem acest lucru într-un moment în care înregistrăm o recesiune economică. Și de fiecare dată când vorbesc spun că noi cu toții știm că Marea Britanie poate să adopte legile sale. Parlamentul nostru era cunoscut ca mama parlamentelor mulți ani de zile. Și acesta este un alt aspect și o altă decizie care ar trebui să fie luată la nivel național. Grazie, señor. Mulțumesc, domnule Nato. Acum un minut și jumătate, domnule Tyson. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, beste collega's. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați colegi, cu acest regulament, consumatorul va dispune în sfârșit de informațiile nutriționale care sunt necesare pentru a putea duce o viață sănătoasă. Este un pas înainte faptul că este o obligație valabilă pentru toate uh, alimentele. Să existe așadar informații care să fie completate cu cifre și cu procente clare. Alte alternative au fost poate interesante, dar nu au dus la atingerea obiectivului. Pentru micii producători de alimente s-au acordat niște excepții pentru că alt, altfel aceste produse regionale ar fi sortite eșecului. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor care au susținut menținerea regimului lingvistic actual. Pentru că ce folos ar fi dacă consumatorul ar avea drept la informare, însă nu i s-ar pune la dispoziție în limba pe care să o și înțeleagă. În final, aș dori să subliniez că există obiective diferite. Trebuie să știm de unde provine ceva și pe de altă parte există și trasabilitatea. Este o diferență la care trebuie să ne gândim, însă care pun și anumite probleme, și anume că obligativitatea de a menționa originea respectivelor ingrediente încă nu este obligatorie. Are cuvântul acum domnul Perelo. că ai un compromis care permite Mulțumesc, domnule președinte. De fiecare dată când discutăm despre aceste lucruri, ne plângem, însă cred că ar trebui să fim foarte atenți uh, referitor la modul în care acționăm, mai ales în ceea ce privește etichetarea. Siguranța, claritatea mesajului este foarte importantă. Însă transacizii și grăsimile sunt foarte uh, importante, de aceea rog Comisia să nu uh, votăm referitor la termene, pentru că există atât de multe întrebări și probleme referitoare la sănătate în contextul uh, nutriției, așa încât uh, ar trebui să ne gândim la Danemarca, la Spania, la Australia. Compromisurile depind de asemenea și de modul în care vom dezvolta această legislație și cât de clară va fi. Însă sunt mulțumit pentru rezultatul pe care îl avem până în prezent, dar trebuie să obținem și mai multe. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pereio. Acum un minut și jumătate, doamna Ocuni. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mai întâi aș dori să salut activitatea doamnei raportor. Doamne și domnilor, este esențial ca consumatorii europeni să dispună pe, uh, de informații necesare uh, și clare cu privire la produsele pe care le consumă. Toate aceste informații apărând pe etichetă. Uh, aceste informații trebuie să fie complete. Mă bucur uh, de compromisul la care s-a ajuns. Domnul Natal a plecat din sală, însă nu sunt de acord deloc cu analiza dânsului. Cred că ar trebui să ne bucurăm de compromisul la care s-a ajuns. Indicațiile vor fi mai ușor de citit, informații legate de alegeni vor fi accesibile publicului vizat de aceste alegeri legii. Limitările vor fi identificate ca atare, căci, de exemplu, este inacceptabil să înșelăm consumatorii vânzându-le uh, o uh, brânză pe bază de grăsimi uh, vegetale, nu pe bază de lapte. În cel din urmă, sunt satisfăcută de faptul că țara de origine cu privire la carnea de porc, pui, vită sau pasăre va fi indicată ca atare pe ambalaj. Uh, asemenea informații uh, duc la o mai bună informare a consumatorului uh, și pot să contribuie la eliminarea contaminărilor. Mă gândesc acum și la întreprinderile care trebuie să se adapteze la noile reglementări. Pentru acestea se, vor fi necesare investiții, va fi nevoie de un calendar de adaptare. Ar trebui să le lăsăm să pună în aplicare toate aceste reglementări, iar trebuie să le dăm timpul să o facă fără să-și schimbe cu totul activitatea. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Oconi. Acum, doamna Vernion, pentru un minut. Domnule președinte, domnule comisar, dragi uh, colegi, sunt deja trei ani de când uh, lucrăm asupra acestui uh, dosar. Am uh, văzut care sunt mizele și care a fost presiunea extraordinară exercitată de industria alimentară și nu pot, să mă bucur, nu pot să, decât să mă bucur de rezultatul la care am ajuns. Mă bucur că se introduce un, o etichetare nutrițională completă și obligatorie care va permite consumatorilor să facă o alegere pentru produsele sănătoase. Alergenii vor fi menționați foarte clar, același lucru este valabil și pentru alimentele nepreambalate se uh, va respecta și o dimensiune minimă a caracterelor. Indicațiile obligatorii legate de uh, origine pentru carne uh, au reprezentat uh, un uh, progres. Același lucru uh, bănim că îl putem uh, obține și când vine vorba despre lapte, pește sau produse transformate. evident ar fi ca în mod ideal alcoolul n-ar trebui să fie inclus aici pentru că ar trebui să facă obiectul unui regulament specific. Ar trebui însă să putem face lucrurile încă și mai bine, adică să avem o etichetare nutrițională lizibilă și uh, ușor de uh, înțeles. Ar trebui să educăm uh, și uh, consumatorii europeni în acest sens. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamnă Vernion. Dăm cuvântul pentru un minut domnului Tabajdi. Yes. Tisztelt képviselőtársaim! Csalódást... Mulțumesc! stimați uh, deputați, pe mine mă dezamăgește rezultatul final al acestui proces de actualizare a regulamentului cu privire la etichetarea alimentelor. Regulile cu privire la mierea proaspătă, în ceea ce privește denumirea de origine și din păcate, și alte amendamente nu au fost uh, susținute în comisie. Așa cum au propus uh, cei din grupul socialist, este de neînțeles de ce anume grupurile de dreapta au, uh, s-au plecat în fața presiunilor uh, grupurilor de lobby. Mulțumesc, domnule Tabajdi. Are cuvântul acum un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Peste tot uh, se uh, aplică principiul că mai binele este dușmanul binele. Acest lucru este de actualitate, prin urmare uh, nu este ușor atunci când dorim să fim mai multe informații. Însă trebuie să ne bucurăm de această indicație a țării de origine pentru carne. Prin urmare îi mulțumesc, doamne raportor, că s-a bătut pentru această idee. Acordul pe care vom valida mâine este un pas înainte cu siguranță, pentru că menționarea țării uh, de origine deocamdată era rezervată doar uh, la um, carne, uh, fructe proaspete sau miere, dar acum vorbim și despre carne de pasăre, carne de porc și așa mai departe. Bineînțeles că trebuie să uh, încercăm să-i satisfacem pe toți consumatorii, să e greu să realizăm acest uh, lucru. Se emit legi suplimentare în legătură cu acest subiect, însă fără să se facă studii concrete. Uh, și închei cu asta. Um, uh, uneori uh, există probleme atunci când se menționează cantitățile uh, de produs pe etichetă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Tarabela. Dragi uh, colegi, acum e momentul să trecem la procedura intervențiilor uh, uh spontane. 13 persoane uh, doresc să intervină. Și uh, suntem puțin în urmă cu uh, dezbaterea. Prin urmare, nu toate cele 13 persoane vor avea ocazia să intervină, ci doar șase dintre acestea. Vom încerca să fim uh, corecți și să distribuim aceste intervenții pe grupuri uh, politice. Însă, în uh, ordinea în care ați solicitat să interveniți. Un minut, domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea delegaților au salutat această propunere și nu este surprinzător pentru că îi ajută pe cetățeni atunci când vine vorba despre etichetarea alimentelor, despre afla ce mănâncă. Însă trebuie să fim precauți, pentru că IMM-urile uh, trebuie și ele să uh, îndeplinească toate aceste criterii, însă de multe ori uh, ele sunt făcute în beneficiul multinaționalelor. ...98% din uh, cei chestionați într-un sondaj au spus că uh, este prea complicată etichetarea, iar uh, 50% dintre ei nu erau conștienți că etichetarea, respectiv denumirea uh, originii, țării de proveniență, um, reprezintă o schimbare majoră. Deci este o mare diferență între ceea ce facem și ceea ce este perceput în realitate și uh, ceea ce se procesează de fapt. De aceea trebuie să fim foarte atenți cum abordăm lucrurile. Vă mulțumesc!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 Vorbim foarte clar despre obligațiile fabricanților, însă uh, atrag atenția asupra faptului că aceste recomandări sunt foarte importante pentru consumatori. Consumatorii, în urma acestor recomandări, trebuie să fie mai conștienți uh, de uh, drepturile pe care le au. Trebuie să spun următoarele. Uh, Um, ar trebui să fie consumatorii mai bine informați, deși nu sunt neapărat sigur că așa stau lucrurile în realitate. Ar trebui să ne gândim așadar în manieră pedagogică cum să sensibilizăm uh, publicul larg, să îi informăm pe uh, consumator, pentru că uh, nu doar numărul informațiilor de pe etichetă are o greutate, ci și modul în care acestea pot fi citite. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Zemchi. Dăm acum cuvântul pentru un minut domnului Obermeier. Capsiai. Stimate domnule președinte, a durat trei ani și mai multe scandaluri în domeniul uh, alimentelor până când am ajuns la un compromis. E vorba și de brânză care nu e făcută din lapte, șuncă care e făcută din resturi. Astfel de produse nu trebuie să ajungă la consumator fără a fi etichetate corespunzător. Nu s-a vorbit prea mult despre uh, proveniența cărnii uh, neprocesate pentru slănină și prosciutto, carnea provine rareori din regiune, deseori din nord și se transportă sute de kilometri. Acest raport este un pas necesar în direcția cea bună, însă nu trebuie să ne oprim aici și să așteptăm următorul scandal pentru a lua următoarele măsuri. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul un minut. Doamna Rothberend. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-aș fi dorit ca colegii să fie ceva mai curajoși și să fi avut curajul să ajungem între a doua lectură și, de asemenea, să ajungem la conciliere. Însă, în nicio uh, formă de etichetare, nicio denumire, nicio marcare a caloriilor din alcool sau a altor uh, elemente de conținut, niciun fel de uh, denumire a porții, fie că este vorba despre o linguriță, o ceașcă sau așa, sau așa mai departe, nu este inclus în acest raport. Sunt lucruri pe care consumatorii trebuie să le știe și acestea trebuie să fie menționate. Ceea ce este scris în articolul 25 um, Acolo este specificat că trebuie să se facă verificări. Verificări uh, referitor la anumite ingrediente, la compatibilitatea cu alte um, elemente, dar eu cred că este mult prea puțin, nu am avut suficient curaj și aș fi dorit să ajungem la a doua lectură, eventual la procedura de conciliere, pentru că acesta ar fi fost un rezultat potrivit. Așa, consumatorii europeni nu pot să decât să fie dezamăgiți. Mulțumesc, doamnă Redberend. Uh, acum are cuvântul pentru un minut domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am ajuns la un rezultat bun și aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor. Cred că în special articolul 9, unde este vorba de mici întreprinzători, este unul foarte important, pentru că în multe regiuni din Uniunea noastră <clears throat> am susținut uh, comercializarea directă a produselor uh, Uh, țăranilor și această posibilitate nu ar trebui uh, pusă sub semnul întrebării acum. Mi-aș fi dorit mai multe în ceea ce privește băuturile alcoolice. Cred că pentru băuturile mixte, long drink-uri ar fi putut uh, fi făcut o astfel de specificație. Și dacă ținem cont de faptul că pentru vinuri există de ani de zile deja uh, prevederi care sunt mult mai riguroase ca, decât uh, pentru alte produse, de pildă uh, conținutul de alcool, originea, uh, mărimea literelor de pe etichetă. Eu cred că în ceea ce privește vinurile nu ar trebui aduse schimbări pe viitor. Mulțumesc, domnule Dorfman. Are acum cuvântul doamna Maner. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, aș dori să vă mulțumesc pentru acest compromis, pentru că este un pas înainte, cel puțin din perspectiva etichetării de origine. Atunci când vorbim despre etichetare, consumatorii ar trebui să fie um, elementul central. Și aceasta um, mai ales în condițiile în care consumatorul ar trebui să știe de unde vin produsele pe care le cumpără și ce anume conțin acestea. Consumatorii ar trebui așadar să poată să um, uh, cumpere mai degrabă produse locale. Acest compromis este un pas înainte, mai ales um, în ceea ce privește etichetarea de uh, origine. Aceasta acum a fost extinsă pentru a acoperi majoritatea tipurilor de carne. Însă mai avem multe de făcut în viitor. E important ca în viitor etichetarea de origine să fie extinsă pentru a acoperi uh, tot mai multe produse uh, procesate uh, și de asemenea produse pe bază de lapte. Aș dori să susțin și comentariile domnului Tremos în legătură cu limba. Mulțumim, doamnă Manner, și ultimul vorbitor, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte interesant modul în care Parlamentul European poate să uh, facă o activitate constructivă uh, Um, pe baza unor lucruri pe care cetățenii să le înțeleagă. Sunt bucuros că am reușit să convenim asupra dimensiunii literelor și asupra informațiilor. În calitate de doctor, salut faptul că vor exista informații despre alergeni și despre alte substanțe care induc o anumită intoleranță. Însă, este adevărat că dacă cineva va arăta un produs cu pe care, care arată pe etichetă niște căpșuni foarte gustoase, conținutul uh, însă va fi uh, îmbogățit cu un anumit tip de parfum sau cu o anumită aromă, acest lucru nu va fi uh, unul benefic. Sunt convins însă că vom mai discuta pe viitor și despre alte lucruri, despre coloranți, despre conținutul de alcool. Toate acestea trebuie să fie discutate în viitoarele propuneri, astfel încât să se îmbunătățească acest raport foarte bun al doamnei Renate Zomer, care doresc să-i mulțumesc foarte mult pentru activitatea sa. Mulțumesc, domnule Nicolașev. Domnul comisar Dali are acum cuvântul. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Este crucial să arătăm că Uniunea Europeană dorește și adoptă legislație care să dea mai multă forță de decizie cetățenilor în viața lor de zi cu zi. Eu sper că vom ajunge la o înțelegere astfel încât tehnologia îmbunătățită să ne permită în viitorul cât se poate de apropiat să oferim consumatorilor informații în timp util vis-a-vis -vis de ceea ce li se oferă spre consum. Am notat insistența unora dintre deputați în ceea ce privește aplicarea. Atât atunci când s-a uh, menționat uh, metoda de uh, sacrificare, dar și chestiunea produselor de imitație. Și aici s-a pus accentul pe aplicare, care cred și eu că este cheia. Cred, într-adevăr, că înainte de a adopta reguli, legislație nouă, trebuie să ne asigurăm că ceea ce există astăzi în domeniul reglementărilor este aplicat în mod corespunzător. Și eu cred că eforturile și resursele noastre ar trebui să se concentreze în vederea unei aplicări corespunzătoare. Sunt uh, de acord cu, madame, cu doamna Delange pentru că atunci când oferim consumatorilor informații cu privire la prezența sau uh, lipsa unor anumite ingrediente în anumite produse, să nu dăm posibilitatea unor specialiști în marketing să folosească aceste, să abuzeze de aceste informații. Urmând apoi să adauge uh, cu litere mai mici uh, Uh, anumite excepții. De aceea trebuie să fim uh, și noi uh, creativi în momentul în care adoptăm reglementări în acest domeniu. Ca doamna Liotard, sunt și eu dezamăgit că nu avem reglementări în ceea ce privește clonarea și nu există obligativitatea de a specifica aceste lucruri pe etichetă. Am pierdut uh, ocazia să facem acest lucru de la bun început. Eu cred că propunerile cu care venisem acum câteva săptămâni chiar dacă nu îndeplineau obiectivul final pe care majoritatea dintre noi îl aveau, indicau totuși direcția corectă pentru a ajunge să oferim aceste informații consumatorilor, lucru care este esențial. Și mi-aduc aminte că la audierea mea în fața dumneavoastră am spus acest lucru în mod clar și răspicat. Nu dorim să spunem consumatorilor ce să mănânce, ci vrem să le spunem ce li se oferă să mănânce, pentru ca ei să poată decide. În ceea ce privește limbile, și aici trebuie să fim foarte atenți. Nu am modificat regulamentul în ceea ce privește limbile din Uniunea Europeană și aici trebuie să fim atenți pentru că amendamentul propus ar permite unei țări sau unei regiuni să impună să impună pe etichetă așadar o limbă exclusivă, ceea ce ar contraveni obiectivului nostru de informare. Noua legislație reprezintă un punct de cotitură în ceea ce privește drepturile consumatorilor europeni de a fi informați. Cu finalizarea procedurii legislative putem trece în uh, etapa de implementare. Mai rămân multe de făcut pentru a asigura <clears throat> implementarea completă a regulilor. Mă bazez pe o cooperare bună între instituții pentru a asigura o implementare completă. Aș dori să mulțumesc în final doamnei raportor Zomăr și raportorilor din umbră pentru eforturile lor. Mulțumesc! Palabra. Mulțumesc! În numele Consiliului are acum cuvântul domnul Savitski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, discutăm deja de mai bine de trei ani aceste lucruri. Există multe dubii, există o mare diversitate de uh, opinii, uh, pornind de la sprijinul complet uh, până la decepție, uh, așa cum a exprimat domnul Tabașdi. Doamnelor și uh, domnilor, ceea ce mâncăm decide într-o mare măsură modul în care trăim. Ca și consumatori, uh, evident, avem uh, toate drepturile să știm cât mai multe despre produsele pe care le consumăm. pentru ca colegii uh, domnului Micolașic să nu trebuiască să uh, modifice uh, ideile proprii, vreau să spun că subscriu opiniilor comisarului Dali, spunând că consumatorul n-ar trebui să știe ce anume să mănânce, ci să știe exact ce elemente conține produsul pe care îl mănâncă. Etichetarea în sine nu permite uh, formarea unor bune obiceiuri uh, alimentare. Sunt de acord uh, cu domnul Zemke aici. Avem nevoie de o campanie intensă de sensibilizare a consumatorilor, pentru că descrierea produselor în sine nu ajunge. Sunt de acord cu domnul comisar care spunea că avem un uh, compromis uh, echilibrat uh, astăzi. Se echilibrează așadar obligația de protejare a consumatorilor și cerințele sectorului agroalimentar. Însă, în ceea ce privește sacrificarea animalelor, bunăstarea acestora sau uh, clonarea, e bine, doamna Leotar tocmai ne-a semnalat uh, tot felul de elemente aici, e bine, aceste aspecte ar trebui uh, clarificate în viitor în legislația noastră. Ați pus un accent specific asupra etichetării de origini. Îmi aduc aminte discuția din 2003 când uh, noi, uh, ca viitor stat membru, am primit uh, răspunsul că etichetarea de origine nu are nimic valoros decât un anume protecționism național. Acum ne aflăm într-o Uniune Europeană extinsă, care se pare are o nouă abordare cu privire la acest aspect. O abordare care marchează bine originea produselor. Și aici mă refer mai ales la produsele care vin din state terțe, știind că uh, produsele europene sunt fabricate în conformitate cu aceleași norme am putea să mai discutăm și alte lucruri, de exemplu, imitarea uh, produselor, care uh, constituie un uh, aspect foarte important. Vorbim aici despre un uh, fenomen extrem de răspândit. Nu putem să închidem ochii în fața acestui uh, fenomen. Ceea ce nu este un uh, produs uh, alimentar, ceea ce este un aditiv, trebuie să fie numit ca atare, într-o manieră foarte uh, precisă, astfel încât uh, consumatorul să știe foarte bine ce mănâncă. În concluzie, aș dori să vă mulțumesc pentru această discuție și aș dori să vă asigur uh, de faptul că toate preocupările dumneavoastră și toate opiniile dumneavoastră vor fi comunicate așa cum trebuie mai departe. Uh, mulțumim domnule Savitski. Dăm acum uh, cuvântul pentru încheierea dezbaterii doamnei uh, Zomer, raportoare. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi prieteni, noi cu toții ne-am fi dormit mai mult, pentru că fiecare dintre noi avea idei suplimentare și eu mi-aș fi dorit ca și caloriile să fie prezentate pe prima pagină, pro 100 de grame sau 100 de mililitri și alții au avut idei, însă aceasta este esența unui compromis și anume ca fiecare să lase puțin de la sine. Ast- se negociază și sigur că fiecăruia poate să-i placă în detaliu sau nu soluția, însă așa se ajunge la o soluție. Și în cazul unui dosar atât de important și atât de serios, nu mi se pare în regulă să ne îndreptăm spre conciliere, pentru că acest lucru se va face atunci când, în cazuri în care se înaintează un amendament, cum ar fi cel referitor la uh, aspectele legate de limbă. Însă, așa ceva poate să distrugă compromisul la care am ajuns, pentru că este clar că la o conciliere acest dosar va eșua la fel de puternic cum s-a întâmplat și cu regulamentul privind alimentele noi. De aceea, uh, raportorii din partea grupurilor parlamentare au contribuit la acest uh, la acest acord, la acest consens. De aceea, stimată uh, doamnă Liotar, din partea GUE s-a ajuns la un compromis și domnul Rossi din partea grupului său parlamentar. De aceea nu înțeleg de ce acum vă retrageți din acest compromis și spuneți că rezultatul este unul îngrozitor și că nu putem să trăim cu așa ceva, nu putem să ne bucurăm pentru acest succes. Bine, atunci de ce ați fost de acord? Pentru că ați contribuit la obținerea acestui compromis, lucru pentru care vă sunt recunoscătoare. Totul sună așa puțin ca, da, spală-mă, dar nu mă uda. Este un fel de populism al grupului dumneavoastră parlamentar și nu este corect să procedați așa. Noi vrem să facem ceva pentru consumatori și cred că este un progres foarte mare. Sigur că nu este ceva perfect, sigur că am putea obține mai mult, dar există multe lucruri și acestea pot fi rezolvate în faza de tranziție, până când regulamentul va fi implementat. Eu am încredere în comisie și sunt convinsă că vor găsi această soluție. Da, într-adevăr, uh, în ceea ce privește alcoolul, va trebui să se mai cerceteze. Da, trebuie să existe și o definiție a mixurilor alcoolice. Trebuie să găsim o soluție foarte bună, dar vă rog, acest dosar, acest compromis politic trebuie să fie susținut mâine. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zomăr. Încheiem cu aceasta dezbaterea noastră. Votul va avea loc mâine la ora 12. Și cu acesta trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul doamnei Ruth Berendt.